de miercuri și ajungem acum la, or, uh, or, la intervențiile spontane. Are cuvântul domnul Sver, un minut. Tocmai îl văzut